So, dear colleagues, um, good morning. Um, Unser Chair wird ein klein wenig später kommen, deswegen darf ich. Dragi colegi, bună dimineața. Președintele va sosi puțin mai târziu. Drept urmare, pot să deschid eu ședința de astăzi și uh, vă rog să faceți liniște Avem punctul 2 de pe ordinea de zi, comunicările președinției. Mm, în această dimineață există o echipă de filmare din partea DG ITEC care va filma astăzi documentând activitatea Parlamentului uh, European și activitatea eurodeput- uh, eurodeputaților. Vor fi înregistrate doar imagini nu, și, nu va fi înregistrat sunet. Punctul 3 de pe ordinea de zi. Aici sunt eu, raportor. Desfășurarea negocierilor interinstituționale. Moment, Moment. Nein, das ist was anderes. Das kommt erst in der Tagesordnungspunkt 4. Ähm, Um, nu. Deci la punctul 3 pot să vă spun că um, dialogul tripartit uh, privind CRR și CRD, unde sunt raportor, deci mă încurcasem puțin, deci a avut loc în data de 16 octombrie la Bruxelles. Am uh, discutat chestiuni cum ar fi um, finanțare durabilă, expuneri uh, mari, home, um, chestiuni legate de țara gazdă și cea, cea de origine. Negocierile vor continua și în data de 7 noiembrie 2018. Apoi, Emir uh, Refit, al doilea dialog tripartit a avut loc în data de 3 octombrie. Am, am convenit în ceea ce privește uh, suspendarea obligațiilor de compensare. Uh, am discutat revizuirea tehnicilor de atenuare a riscurilor pentru tranzacțiile bilaterale. Chestiunile legate de obligațiile de raportare sau domeniul de aplicare al regulamentului nu au fost um, discutate în acest um, dialog datorită lipsei de timp. O parte a activității tehnice a fost validată, dar rămân, rămâne încă activitate de redactare la nivelul tehnic. Apoi, Produsul uh, personal de pensii pan-european, în data de 11 octombrie 2011, a avut loc primul trialog. Instituțiile au avut un schimb de opinii pe marginea unei serii de chestiuni pentru a identifica posibilitățile de a încheia un compromis, mai ales când vine vorba de înregistrare, autorizare, furnizori eligibili, Uh, acest produs de bază, plățile, normele aplicabile, regimul de distribuire și așa mai departe. Au fost autorizate întâlniri tehnice înaintea viitorului dialog tripartit prevăzut pentru data de 25 octombrie. Și în fine, sediul Autorității Bancare Europene. Otmar Cara și Pervon Șubere sunt raportări. În data de 17 octombrie, Coreper a confirmat uh, acordul politic privind uh, sediul um, ABE, mai ales când, în legătură cu problemele politice rămase în suspensie. A fost, a fost confirmată de asemenea și analiza um, Comisiei uh, Europene în ceea ce privește um, localizarea agențiilor descentralizate uh, care trebuie să fie încheiată până în aprilie 2019. Econ va fi consultat din nou um, astăzi în ceea ce privește în temeiul acordului interinstituțional și mai există un alt punct. Dialogul tripartit în ceea ce privește BRRD. Al patrulea dialog tripartit a avut uh, loc ieri, 17 octombrie. Am registrat pro- progrese în ceea ce privește uh, tratarea cooperativelor, folosirea titlurilor structurate ca mm, pasive uh, eligibile și raportarea MRL. Am uh, discutat restricțiile uh, MDA și relațiile între autoritățile de supraveghere din țara de origine și cea uh, gazdă. Există în continuare diferențe între Parlament și Consiliu, care vor fi discutate cu ocazia următorului dialog tripartit pe 6 noiembrie. În dialogul BRRD, care este foarte important și pentru CRR, CRD, pentru că CRD, CRR a devenit un ostatic al dialogului tripartit privind BRRD. Atâta vreme cât nu vom progresa în legătură cu BRRD, directiva de rezoluție a băncilor, nu vom putea înregistra progrese în dosarul uh, CRR, CRD, directiva și regulamentul privind cerințele minimă de capital, pentru că în continuare ne confruntăm cu un blocaj din partea Consiliului. Cam atât la punctul 3 de pe ordinea de zi. Și am ajuns la punctul 4 de pe ordinea de zi, raportul meu privind punerea în aplicare a normelor legale, legale și a declarației comune care asigură o monitorizare parlamentară a agențiilor descentralizate. Și o să continui în limba germană acum. În acest aviz la care lucrează Comisia Econ pentru Comisia AFCO, pentru a ajunge la un aviz comun privind controlul, monitorizarea parlamentară a agențiilor descentralizate. În AFCO, um, raportor este Gheorghe Șöpflin din partea PP din Ungaria. În data de 26 septembrie, Proiectul meu de aviz a fost uh, trimis membrilor Comisiei ECON. Um, acest proiect de aviz este limitat la 1200 de caractere, deci foarte, foarte scurt. și trebuie văzut ca o completare a raportului din AFCO. În data de 25 octombrie, deci peste șapte zile, expiră termenul de depunere a, amendamentelor la proiectul de aviz al Comisiei ECON, amendamente pe care urmează să le discutăm în data de 19 sau 20 uh, noiembrie. Foarte probabil în data de 21 sau 22 ianuarie, aici în Comisia ECON, Vom supune la vot acest uh, proiect de aviz. Următoarele agenții descentralizate sunt strâns legate de activitatea Econ, AB, EIOPA, ESMA și uh, SRB, Comitetul Unic de Rezoluție. În proiectul meu de aviz se regăsesc următoarele puncte. Mă refer uh, în primul rând la obligațiile generale ale acestor agenții, agenții descentralizare. Insist asupra faptului că toate agențiile descentralizare au, uh, ob, uh, au obligații pe care trebuie să le îndeplinească respectând principiile stabilite în tratate și nu trebuie să-și depășească mandatul care le-a fost trasat de Consiliu și Parlament. În plus, părțile trebuie să implice în uh, permanență părțile uh, interesate in, și să respecte principiul unei mai bune reglementări și când vine vorba de desfășurarea consul, consul, proceselor de consultare legate de actele secundare de nivelul 2 și 3. Mă refer de asemenea la implicarea Parlamentului în procesele decizionale. Este vorba, în primul rând, de o propunere ca reprezentanții um, reprezentanții Parlamentului să poată participa la comitetele de supraveghere ale acestor uh, agenții. În plus, reprezentanții acestor uh, agenții trebuie să poată purta un um, uh, dialog mai ușor cu Parlamentul European și cu parlamentele uh, naționale o asemenea structurare a proceselor decizionale ar putea contribui la accelerarea um, deciziilor luate. În ceea ce privește stabilirea sediilor, în cazul Autorității Bancare Europene, insist asupra faptului că Parlamentul, în mod sistematic și regulat, trebuie să discute cu Comisia și cu Consiliul toate crit uh, criteriile relevante pentru stabilirea sediilor tuturor organismelor și agențiilor europene este un proces uh, care nu ar trebui să ocolească uh, Parlamentul European. În plus, Parlamentul European ar trebui să aibă același cuvânt de spus ca și Comisia și uh, Consiliul. Este ceea ce cerem, cer eu în proiectul meu de aviz. Și în ultimul rând, în proiectul de aviz insist asupra faptului că sediul unei agenții din punctul de vedere al exercitării mandatului, din punctul de vedere al finanțării activității agenției respective, nu trebuie să afecteze aceste aspecte în mod negativ. Insistăm în proiectul de aviz și asupra faptului că ale, la alegerea sediului trebuie să fie uh, posibilă folosirea în comun, găsirea unor sinergii între diferitele agenții europene. Cam atât în legătură cu proiectul meu de aviz de 1500 de caractere, spune vorbitorul. Raportor uh, din partea, din umbra din partea pe peste Brian Hayes, pe care nu-l văd uh, în sală. Nu știu dacă cineva dorește să îl înlocuiască din partea PP, văd că nu. Din partea ECR, Case Swinburne este raportor din umbră, nici ea nu este uh, prezentă. Dacă nimeni din partea Uh, dacă nimeni din partea CR nu dorește să ia cuvântul, o întreb pe Live Virnic din partea ALDE dacă dorește să ia cuvântul. Vă rog. Uh, dear colleagues, I would, I would hereby like... Dragi colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru acest proiect de raport care este concis și merge la esența a ceea ce încercăm să realizăm oferind o imagine clară a modului în care vrem să ne îmbunătățim cooperarea să îmbunătățim cooperarea dintre aceste agenții și instituțiile noastre, în special Parlamentul European. Este evident că trebuie să se respecte limitele mandatului care le-a fost încredințat. Mai mult, sunt de acord cu raportorul că este important să se organizeze ocazii pentru ca Uh, și alte părți interesate să-și ofere contribuția și aceste ocazii trebuie organizate cu, în mod sistematic, cu implicarea Parlamentului European. Și înainte, și în timpul, și după Uh, crearea de legislație secundară și terțiară. Susțin de asemenea transmiterea unui mesaj către Consiliu, în sensul că pe viitor Parlamentul European trebuie să aibă o pondere egală cu Consiliul la deciderea sediului principal al unei agenții. Și aș vrea să pun accentul pe acest mesaj. În calitate de colegiuitor și de for al democrației europene, avem în această cerință o, un, o cerință cât se poate de legitimă. Mulțumesc foarte mult. Nu văd să mai fie intervenții din partea verzilor. Nu? Pervanș? Intervenție din sală fără microfon din partea doamnei Berez. Bine. Deci, nici GUE nu are pe nimeni să intervină și atunci eh, intervențiile spontane încep. Pervanș Berez. Mulțumesc uh, domnului raportor pentru demararea acestei discuții, întâi de toate. E important să intervenim în această dezbatere și noi, o dezbatere care într-un fel a fost de fapt inițiată de unul dintre dosarele precedente, e de-al uh, și motivul pentru care Comisia pentru Afaceri Constituționale este sesizată în continuare. Am trăit această dureroasă mm, uh, situație a, agen- a relocării agențiilor, printre care Agenția Europeană a Medicamentelor. De unde și această solicitare de revizuire care coincide cu revizuirea acordului nostru cu Consiliul. Și acesta e un lucru important. Trebuie să pornim de la baza a ceea ce comisia noastră cunoaște foarte bine. Este vorba de agențiile care țin de competența noastră. Și cred că sunt câteva lucruri din care putem trage învățăminte. Mai întâi de toate, în declarația comună trebuie să reușim să înscriem că sediul agențiilor trebuie să fie considerat ca un punct de co-decizie și asta trebuie inclus în legislația de bază, așa cum se întâmplă pentru agențiile care intră sub incidența competenței noastre, dar nu e cazul tuturor agențiilor celorlalte. Și aici e un punct asupra căruia Parlamentul ar trebui să insiste. A doua chestiune o reprezintă problema mijloacelor de care dispun agențiile. Dacă va exista o declarație interinstituțională, atunci instituțiile trebuie să se angajeze să ofere agențiilor mijloacele necesare, mijloacele bugetare necesare pentru a se achita de sarcinile ce le revin. În al treilea rând, domnule raportor, aș dori să avem în vedere îndeaproape tot ce conține declarația, în special în ce privește administrarea acestor agenții pentru că sunt acolo trecută o mulțime de lucruri extrem de detaliate în legătură cu componența bordului, în legătură cu uh, funcțiile de directori. Și aș nota așa în trecere că, în ceea ce privește funcțiile directoriale, se spune că directorul agenției face recrutarea echipei sale de conducere. Păi, știm bine sunt cazuri în care nu doar directorul, ci și Parlamentul European, care trebuie să realizeze o procedură de aprobare, dar și alți membri ai bordului trebuie să se ocupe de acest lucru, așa cum se întâmplă în cazul SRB. Sunt convins că de asta se va ocupa și Comisia pentru Afaceri Constituționale, dar și noi cred că putem contribui legitim la această dezbatere și putem să facem în așa fel încât această declarație să conțină toate elementele necesare, mai larg, uh, în ce privește administrarea acestor agenții. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Văd să nu, mai, nu văd să mai fie alte înscrieri la cuvânt, spune domnul președinte, și atunci îi dau din nou cuvântul raportorului. Vă rog. Vă mulțumesc pentru cele două intervenții. Aștept cu nerăbdare amendamentele depuse per vanș care, vă aduc aminte din nou, trebuie depuse în uh, următoarele șapte zile, pentru că termenul de depunere acestora expiră în data de 25 octombrie. Exactly, 25 october. 25 octombrie, la prânz, analiza amendamentelor 19-20 noiembrie, votul la Econ 21-22 ianuarie. Mulțumesc și acum putem trece la punctul următor punctele 5 și 6, obligațiunile garantate și supravegherea acestora, expunerea sub forma obligațiunilor garantate. Analizăm acum amendamentele. Ebert Luche este raportor și îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și colegilor, raportori din umbră, pentru cooperarea constructivă pe care am avut-o până acum, pentru amendamentele depuse. Cred că suntem uh, pe o cale bună pentru încheierea acestui, acestor uh, dosare, acestor rapoarte. În acest moment am impresia că ar exista trei puncte pe care ar trebui să le discutăm puțin mai intens, vis-a-vis -vis de care există și o divergență de opinii. Unul dintre acestea se referă la definiția um, garanțiilor eligibile în, uh, în uh, portofoliul de acoperire a acestor obligațiuni uh, garantate. Uh, este vorba de garanții care se regăsesc deja în uh, CRR, în regulamentul privind uh, cerințele de, de capital, care privilegiază aceste obligațiuni garantate și există și alte garanții suplimentare care se regăsesc într-un articol separat care uh, trebuie să fie de, definită și descrisă mai în detaliu de, no, de noi când vine vorba de calitatea lor. Apoi, Există divergențe de opinii când vine vorba de gestionarea riscurilor, uh, cât de detaliate trebuie să fie prevederile uh, făcute de legiuitor. Ne dorim o ne dorim o directivă orientată în care să țină seama de, de, de, de principiu, însă ne dorim ca această etichetă a obligațiunilor garantate Uh, premium um, să se bazeze într-adevăr pe obligațiuni care sunt mai puțin riscante. Un alt punct uh, controversat se referă la rolul pe care o să-l aibă instrumentele derivate în acest portofoliu de acoperire obligațiunilor uh, garantate. Um, unii consideră că aceste instrumente derivate pot fi folosite doar pentru acoperirea uh, riscurilor, pentru activitatea de hedging. Alt, alții consideră că acestea poate să facă parte din masa activelor de acoperire, de garantare. Sunt chestiuni pe care putem să le, să le discutăm mai mult și al treilea punct care se referă mai degrabă la regulament. Este vorba de extinderea perioadei de, mat- de, maturi- de maturitate. În, propriul, în raportul din propria inițiativă a Parlamentului European, am stabilit deja condiționarea acestei, uh, prelungirea acestei uh, perioade de Uh, rezoluția unei instituții de, de, de credit, uh, astfel încât să fie determinate doar de factori um, externi. Am putea să avem aceeași abordare și în cazul acestei uh, um, directive și există și o legătură cu modul în care uh, ponderarea riscurilor va fi, va fi tratată. Pentru că trebuie să ne asigurăm că, că într-o asemenea situație dual recourse nu mai este posibil și atunci o pondere mai mare a riscurilor pentru obligațiunile uh, garantate trebuie să fie uh, acoperită de prevederile legislative. Cam aceasta este situația din punctul meu de vedere și aștept să văd uh, părerea raportorilor din umbră vis-a-vis -vis de amendamentele pe care le-au depus și aștept de asemenea cooperarea viitoare pe care o să o avem. Mulțumesc! Um, Mulțumesc! Domnul Hopmar din partea PPE, numele domnului Rozati. Uh, first of all, our... Mulțumesc foarte mult, sunt polonez astăzi. Colegul Darius Rozati își cere mai întâi de toate scuze că nu poate participa și am să transmit eu numele său câteva gânduri. Îi mulțumește domnului raportor ca și raportorilor din umbră pentru acest raport foarte important. Domnul Rozati, domnul Rozati apreciază faptul că raportul este în concordanță cu abordarea corectă și cu toate acestea deși apreciază colaborarea cu colegii, ar dori să pună accentul pe câteva mici probleme. Este în favoarea creării unui, uh, unei etichete europene și crearea unei distinții între obligațiunile ordinare și cele cu primă. În ce privește definiția uh, obligațiunilor garantate este de acord cu raportorul, dar în ce privește instituțiile de creditare și băncile care îndeplinesc uh, criteriile din directivă, este mai puțin de acord cu definițiile date. În ceea ce privește uh, eliminarea anumitor dispoziții privitoare la portofoliul de acoperire, este de acord cu raportorul și în ce privește protecția suplimentară pentru titularul de, de obligațiuni garantate, domnul Rozati consideră că acesta trebuie să se calculeze în baza fluxului de numerar și se bucură că transpunerea a fost prelungită cu 2 ani, lucru care va ajuta piețele emergente să se adapteze la noua legislație. Dar se bucură că Colaborarea cu raportorul a fost foarte utilă, însă există unele probleme, cum ar fi cele de la 18 8 și 10, care mai trebuie ajustate la nivelul discuțiilor dintre raportorii din umbră. Domnul Rozati își dorește un standard foarte ridicat pentru piața obligațiunilor garantate, fără ca în același timp să pună în pericol un sistem de obligațiuni care funcționează bine. Orice modificare trebuie să fie bine întemeiată. Și în fine, dar nu în cele din urmă, domnul Rozati nu este de acord cu introducerea ponderilor de risc pentru uh, anumite dispoziții. Trebuie să se permită instituțiilor de creditare să își reducă riscurile și să-și protejeze investitorii. pentru proteja și, și sigur că trebuie reglementată problema protejării um, investitorilor. Dar uh, e nevoie de o analiză aprofundată. Domnul Rozati speră că în cadrul comisiei să ne putem pune de acord asupra unei abordări uh, <laughs> a unei abordări uh, cât mai echilibrate. Domnule președinte, cred că acesta a fost cel mai bun discurs pe care l-am ținut în viața mea. Da, nu știu dacă așa l-aș califica, spune domnul președinte, dar, în sfârșit, Alfred Sand din partea grupului S și D. Mulțumesc, domnilor. Aș dori mai întâi să-i mulțumesc uh, domnului raportor pentru abordarea bazată pe colaborare și pentru pozițiile de compromis din cadrul textului. Cred că suntem cu toții de acord că un cadru european cât mai integrat trebuie să se bazeze pe o abordare bazată pe principii, ținând seama de interesele și de situația reală din sistemele noastre naționale fără a le perturba. În ceea ce privește uh, amendamentele, grupul meu a trimis 70 de amendamente. Așa cum spunea și raportorul, în prezent discutăm despre textul uh, directivei în între raportorii în umbră. Din ce am discutat până acum, unele chestiuni s-au clarificat și în momentul de față cred că procesul ar trebui accelerat, pentru că votul în Econ va avea loc peste doar două săptămâni ne punem de acord, ne-am pus de acord asupra activelor uh, eligibile ca uh, obligațiuni garantate ordinare. Apoi, în ce privește structura portofoliului de acoperire, cred că aceasta ar trebui să rămână în text. Și în al treilea rând, compoziția portofoliului de acoperire este prea limitativă din punctul meu de vedere. Încă discutăm despre contractele cu, deriv, cu instrumentele derivate și cred că ele trebuie avute în vedere în contextul discuției pe marginea regulamentului CRR. Nu propunem amendarea CRR, după cum spuneam, abordarea mea în general este că trebuie să fim foarte prudenți la amendare, pentru că articolul 1 face parte dintr-un cadru mai larg și ar putea, amendarea s-ar putea să producă efecte și în alte domenii. Mă gândesc în special la tratamentul preferențial de la amendamentul 14 din, la proiectul uh, raportorului. Și mă gândesc, de exemplu, la riscul de a transmite investitorilor un mesaj negativ. Este important ca procesul să fie cât mai lin, iar textul pentru asta să rămână cât mai clar. Să nu uh, propunem amendamente în domenii care nu au fost suficient de bine testate, verificate, ca să ne asigurăm că le vor produce efecte pozitive. Mulțumesc! Mulțumesc! Carolina Tecal din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc colegilor pentru înaintarea de amendamente. După cum spuneam și anterior, noi susținem propunerea Comisiei de cadru, pentru, cadru european pentru obligațiunile garantate. Această propunere îmbunătățește piața europeană ca sursă de finanțare stabilă și fiabilă. Acest cadru oferă investitorilor oportunități sigure de investiții și stabilitate pe piață. În acest caz, susținem natura propunerii, da, directivei în cazul de față. Trebuie respectate caracteristicile naționale și pentru asta trebuie o armonizare la nivel minim. În același timp, trebuie evitată uh, atenuarea calității cadrului pentru uh, obligațiunile garantate. Iar uh, obligațiunile, iar, ar, iar această directivă trebuie să se limiteze la, uh, doar la obligațiunile garantate care intră și sub incidența CRR. Propunerile făcute de domnul Luche reprezintă un compromis foarte bun pentru toată lumea. Sunt optimistă în legătură cu faptul că standardele înalte pentru obligațiunile garantate se vor putea menține. Aș mai spune că deja vorbim despre, am vorbit deja despre scadențe la reuniunile anterioare. Eu nu m-aș referi acum decât la ponderea de risc pentru anumite Uh, obligațiuni garantate, sunt uh, chestiuni cu care nu sunt de acord întru totul, dar în sfârșit mai facem compromisuri. Aștept cu interes să avem o discuție mai bazată pe date concrete și sper să adoptăm cât mai rapid acest raport și sperăm ca uh, negocierile în dialog tripartit să poată să se încheie încă din timpul mandatului Parlamentului nostru și cred că acest lucru e chiar posibil. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea verzilor Philip Lamberts. Bună dimineața tuturor! Trebuie să îmi cer scuze față de domnul raportor pentru că nu prea am fost așa de prezent în procesul acesta până în prezent, până acum. Compromisurile inițiale ne ridică unele semne de întrebare, dar multe dintre aceste ne-au ridicat unele semne de întrebare, dar multe dintre ele au fost deja abordate de către raportor și chiar și așa aș mai vrea să semnalez câteva lucruri. Îngrijorările noastre referitoare la propunerea de compromis de până acum sunt în număr de patru. Mai întâi, ele permit și nu necesită o monitorizare a portofoliului de acoperire, aceasta ar trebui să aibă un caracter obligatoriu, încă nu, ne, nu cer punerea la dispoziția informațiilor suplimentare pentru diferitele tipuri de portofolii de acoperire, inclusiv pentru uh, împrumuturile uh, pentru locuințe, de exemplu. Apoi, în ce privește uh, obligațiunile Uh, bazată pe active, de exemplu, sau uh, garantate prin active, sunt acolo unele probleme și nu se respectă întru totul cerințele directivei. Sunt unele amendamente cheie care ar trebui să îmbunătățească uh, acoperirea portofoliului, să, să îmbunătățească situația portofoliului de acoperire, ținând seama special de instituțiile de creditare, de ă, activele eligibile, eligibile și de monitorizarea adecvată ă, de către autoritățile competente în mod sistematic. În al doilea rând, ar trebui să se alinieze nivelul minim de garantare și, în al treilea rând, să se asigure cerințele pentru activele de substituție completate prin limitări cantitative. Cam acestea sunt elementele principale din partea mea și aștept cu interes să colaborez în continuare cu întreaga echipă, raportor, raportorii din umbră și sunt de acord și eu că am putea să încheiem până la sfârșitul acestui mandat acest dosar. Asta ar fi foarte bine, cu atât mai mult cu cât nu este imposibil de complex, adică cred că se poate. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru optimismul dumneavoastră. GUE, ENF, FDD, nu văd pe nimeni. Mai întâi luăm intervențiile spontane și apoi vom da cuvântul comisiei. La intervențiile spontane văd că nu se înscrie nimeni, așa că o să zic eu câteva cuvinte. Susțin obiectivul adoptării acestei legislații, un obiectiv bun care ține seama de importanța obligațiunilor garantate și oferă, cum spunea colegii, un echilibru adecvat între armonizare și armonizarea de pe piața aceasta și cerințe minime de armonizare stabilite prin acest instrument, astfel încât să se respecte și caracteristicile piețelor naționale și ținându-se seama în același timp și de stabilitatea financiară și de protecția consumatorilor. Aș semnala două chestiuni punctuale. În moduri diferite sunt mai multe amendamente care însă merg în aceeași direcție. În ce privește programele privitoare la obligații negarantate, vorbim de efectul combinat al, efect, al articolului 11 din directivă și articolul 129 din CRR, cum spune propunerea Comisiei. După cum știți, aceste cerințe suplimentare ar limita părțile eligibile la cerințele 1 și 2, lucru care ar avea un impact negativ asupra condițiilor egale între instituțiile financiare considerate, sau rat, considerate ca fiind instituții de creditare. Și asta ar crea probleme băncilor din uh, țările cu rating mai scăzut din punctul de vedere al, com, com, al avantaj, al com, competiției. Așadar, aș sublinia că limitarea aceasta nu este necesară pentru că există practici pe piață pe care le, le pun în aplicare deja uh, agențiile de rating de a ține seama de contrapărți atunci când uh, oferă rating pentru genul acesta de obligațiuni. Apoi, în ce privește articolul 16, în care se cere includerea în uh, uh portofoliul de acoperire un uh, tampon de lichidități bazat pe active supuse monitorizării unor instituții de-al doilea și al treilea grad, lucru care ar extinde eligibilitatea pentru tratamentul preferențial în moduri diferite, dar toate acestea mergând în aceeași direcție, va trebui să vedem cum este cel mai bine să încadrăm această includere, să introducem, de exemplu, unele garanții cum ar fi, de exemplu, niște derogări uh, pe care le-ar putea acorda autoritățile competente din statele membre. E un lucru important. Și înainte de a-i da cuvântul din nou raportorului, aș dori să dau cuvântul comisiei. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru discuția de astăzi. Proiectul de raport a fost o bază foarte bună de lucru deja și cred că amendamentele l-au îmbunătățit, l-au ajustat într-o câtva. Multe dintre ele se bazează pe impactul uh, legat de uh, piețele naționale, întărind uh, cadrul, fără în același timp să le perturbe pe acestea. E important să rămânem bazat pe principii și cred că atunci când vorbim despre aceste obligațiuni garantate, trebuie să ne păstrăm această abordare. Au existat discuții cu privire la anumite articole chei, articolul 6, articolul 6a, și aici sunt uh, domenii în care cred că ar mai trebui lucrat, în special în ceea ce privește stabilirea cât de departe trebuie să mergi când ridici standardul prudențial și cum faci să menții o demarcare clară între obligațiunile garantate și celelalte active. Dar, în mare, este un uh, o bază foarte bună de lucru acest raport și felicitări pentru că ați lucrat atât de repede. Vă mulțumesc. Please. Yeah. Raportorul, vă rog. Uh, mulțumesc pentru aceste comentarii din partea colegilor, din partea raportorilor din umbră, din partea președintelui și comisiei. Dacă îmi permiteți, o să mă refer la o singură chestiune care rămâne controversată tra- tratamentul ponderii de risc, a extinderii perioadei de, ma- de maturitate. Aș dori să îi rog pe colegi să-și regândească criticile față de propunerea făcută de mine, pentru că, așa cum s-a spus deja, toată această chestiune a, a prelungirii perioadei de, maturi- de maturitate nu a fost uh, analizată în profunzime, nici ponderea riscului nu a fost uh, analizată în profunzime, însă întreaga chestiune a extinderii perioadei respective nu a fost analizată în mod sistematic nici de Banca Centrală Europeană, nici de Autoritatea Bancară Europeană. Însă ambele instituții și-au uh, exprimat preocupările vis-a-vis -vis de asemenea tipuri de structuri. Și vă aduc aminte că în raportul uh, Autorității Bancare Europene din anul 2016 se spune cu toată claritatea că asemenea extinderea perioadei de, de, de maturitate pot fi problematice din punctul de vedere al, tratame, al modului în care sunt tratate asemenea instrumente de către autoritățile de reglementare. Deci, chiar dacă asemenea instrumente au succes pe piață, trebuie să înțelegem că nu au fost testate într-o situație de criză și nu știm care sunt riscurile de uh, lichiditate pentru investitori care dețin asemenea oblig- obligațiuni garantate a căror a cărei maturitate este extinsă uh, până la urmă și este um, dispare pos- uh, posibilitatea unui apel dublu pentru aceste instrumente în cazul unei insolvențe. Deci cu aceste comentarii dau din nou cuvântul uh, președintelui. Mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile lor și aștept cu nerăbdare discuțiile ulterioare pe acest subiect. Mulțumesc! Thank you to the rapport- Mulțumesc raportorului, întregii echipe, comisiei. După cum știți, Votul în uh, Comisia Econ este prevăzut pentru data de 5 noiembrie. Deci, um, sper că vom găsi compromisurile necesare pentru a avea acest vot în data respectivă și în uh, noiembrie, prima sesiune plenară din noiembrie, o să avem uh, votul. În 5 minute începe, în 6 minute începe votul, deci cred că putem suspenda scurt ședința. Mulțumesc! Colleagues, uh, please. Dragi colegi, vă rog să luați loc. V-aș ruga de asemenea să testăm sistemul de vot. S-a deschis uh, votul pentru a testa. S-a deschis votul. please? Could all the members... Vă rog, Vă rog pe cei care ați introdus cartela de vot să și votați. Ok. Ok. Foarte bine. Trecem la vot și începem cu rezultatul negocierilor interinstituționale privind uh, sediul uh, Autorității Bancare Europene. S-a deschis votul, vot prin apel nominal. Vote is closed. S-a închis votul. 36 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportorului și autorității bancare europene care acum uh, are un sediu. Trecem acum la raportul domnului Mavrides, politica economică a zonei euro, amendamentul de compromis C, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă amendamentul 54 pentru, împotriva, Cred că a fost uh, adoptată, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 22 pentru, 18 împotriva. Amendamentul de compromis D pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul de compromis Vote is closed. S-a închis vot, votul. Se respinge 19 împotrivă, 16 pentru. Deci uh, se pune la vot amendamentele, toate amendamentele. 79 pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Dacă raportorul se grăbește, poate să și voteze. Ok, the vote is... S-a închis votul. Se adoptă 21 de voturi pentru, 19 împotrivă, două abțineri. Deci dacă este adoptat, restul devin caduce, ceea ce înseamnă că trecem la amendamentul 91 pentru împotriva abțineri se respinge. 92 pentru, împotriva abțineri se respinge. 93 pentru, împotriva abțineri se respinge. 96 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 98 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul G pentru, împotriva țineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotriva abțineri se respinge. Doriți să verificăm? Verificăm amendamentul de compromis H. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul se respinge. 23 de voturi împotrivă, 17 pentru. Așadar, supunem la vot amendamentul 10. Pentru, împotriva, verificăm amendamentul 10, s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 împotrivă, 19 pentru, să respinge. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abținerii. Cred că trebuie să verificăm. De asemenea, mi s-a părut că este aceeași majoritate, dar e un vot strâns. E mai bine să verificăm. S-a, des- s-a deschis votul. S-a închis votul 20 împotrivă 19 pentru. Se respinge. Se respinge 20 împotrivă 19 pentru. 101 acum pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 102 pentru. Împotriva. Verificăm. 102. S-a deschis votul. The vote is... s Mai trebuie să voteze un uh, coleg, s-a închis votul, se respinge. 21 împotriva, 17 pentru, 103 acum pentru, 103 pentru, împotriva. Verificăm și amendamentul 103 s-a deschis votul. 103. The vote is closed. Reject. S-a închis votul, se respinge 20 împotriva, 19 pentru, 104 pentru, împotriva. Verificăm și 104, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge 20 împotriva, 19 pentru, 105 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 106 pentru, Împotrivă. Verificăm și amendamentul 106. S-a deschis votul. Vote is... S-a închis votul. Se respinge 22 de voturi împotrivă, 16 pentru, 107 pentru, împotrivă. Verificăm și amendamentul 107. S-a deschis votul. Vote is... S-a închis votul. Se respinge 20 împotrivă, 19 pentru. 108 pentru, împotriva, verificăm amendamentul 108, s-a, deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, se adoptă pen, 20 pentru, 19 împotriva. Supunem la vot și 109 este compatibil. Nu e clar dacă devine caduc, nu îl supunem la vot. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu supunem la vot textul original și trecem la amendamentul 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 112, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 20 împotriva, 19 pen- pentru. 113 pentru împotriva țineri se respinge. 114 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis I pentru împotriva. Verificăm s-a deschis votul pentru amendamentul de compromis I. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 23 pentru, 20 împotrivă. Trecem la amendamentul de compromis J. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L. Pentru. Împotriva verificăm amendul, amendamentul de compromis L. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 23 împotrivă, 18 pentru. Amendamentul 138, drept urmare, acum pentru. Împotriva, verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge 20 împotrivă, 19 pentru. Amendamentul 139 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 140 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 141 pentru, împotriva, verificăm amendamentul 141. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 21 pentru, 18 împotrivă. 146 devine caduc. Însă supunem la vot 142 și 140, 142 în primul rând. Pentru, împotriva, verificăm. Amendamentul 142 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 20 pentru, 19 împotriva. 143 pentru, împotriva, Verificăm și amendamentul 143. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 20 pentru, 19 împotrivă. Supunem la vot și 144 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 145 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 104 46. Da, și textul original au, au devenit uh, caduce, dar putem supune la vot 147. Pentru, împotriva, verificăm amendamentul 147. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge 21 împotriva, 18 pentru și textul original a devenit caduc 148 acum pentru împotriva abținerii. Se respinge. 149 pentru împotrivă. Verificăm amendamentul 149. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 20 de voturi pentru, 18 împotriva, 150 pentru, împotriva abțineri se respinge, 151 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 152 pentru, împotriva, verificăm 152. S-a deschis votul. S-a închis votul. Egalitate, 19 pentru, 19 împotrivă, se respinge dreptul mare. 153 pentru, împotrivă, verificăm, 153, s-a deschis votul. S-a închis votul, din nou egalitate, 19 la 19, deci se respinge. 154 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 20 pentru, 19 împotrivă. 155 pentru, pentru, împotrivă, verificăm 155, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 156 pentru, împotrivă, verificăm, 156 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 21 de voturi pentru, 18 împotrivă. Compromisul M pentru, împotriva țineri, se adoptă. Compromisul N pentru, împotriva țineri, se adoptă. Compromisul O pentru, împotriva țineri, se adoptă. Compromisul P pentru, împotriva țineri, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotriva, verificăm compromisul Q. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 23 de voturi împotriva, 20 pentru. Amendamentul 203, drept urmare, pentru, împotriva abțineri, se respinge. 204, pentru, împotriva ține verificăm amendamentul 204, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 19 pentru 20 împotrivă. 205 pentru împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Mai trebuie să voteze un coleg. S-a închis votul. Se respinge 20 de voturi împotrivă, 18 pentru, 206 pentru, Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Egalitate. 20 pentru, 20 împotriva să respinge. 207 pentru. Împotriva verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Din nou egalitate, 20 la 20, se respinge. 208 pentru. Împotriva. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 208. S-a închis votul. Se respinge 21 împotriva, 19 pentru, 209 pentru, împotriva abțineri se respinge. 210 pentru. Verificăm amendamentul 210. S-a deschis votul. S-a închis votul. Egalitate, 20 la 20. Se respinge. 211 pentru. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul din nou, egalitate 20 la 20, se respinge 212 pentru. Verificăm și amendamentul 212 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 24 pentru, 17 împotrivă. Deci nu o să punem la vot textul original. Continuăm cu amendamentul 213 pentru, împotriva, abțineri să respinge. 214 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 216 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 217 pentru, împotriva, verificăm amendamentul 217, să deschizi votul. S-a închis votul. Egalitate. 20 la 20. Se respingea 218 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 219 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 220 pentru împotriva abțineri se respinge, 221 pentru împotriva abțineri se respinge, 222 pentru împotriva abțineri se respinge, 223 pentru împotriva abțineri se respinge, 215 pentru împotriva, verificăm amendamentul 215, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 22 de voturi împotriva, 20 pentru compromisul R, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul S pentru împotriva țineri se adoptă compromisul T, pentru împotriva țineri se adoptă compromisul U, pentru împotriva, pentru împotriva s-a deschis votul la compromisul U. S-a închis vot, votul, se adoptă 23 pentru 19 împotriva. Compromisul V pentru împotrivă, abținării. se adoptă, aș spune eu, dar dacă doriți să verificăm, putem verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu, nu a fost adoptat 20 pentru 20 împotriva. A, pentru că acum ați votat împotrivă ă, liberalii. A. Bine că am verificat. Mi s-a părut că liberalii votaseră pentru. Acesta a fost motivul pentru care crezusem că se adoptă. Deci, 290 atunci. Pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 290, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 21 împotriva, 20 pentru. 291 era identic. Deci, 292 pentru, împotriva abține. Verificăm amendamentul 292, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 21 împotrivă la 20 pentru. 293 pentru. Verificăm, verificăm și 293 s-a deschis votul. S-a închis votul să respinge. 23 împotriva, 20 pentru. 294 pentru. Verificăm și amendamentul 294 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 25 de voturi împotriva, 18 pentru. 295 pentru, împotriva. Verificăm amendamentul 295. S-a închis votul. 23 de voturi împotrivă, 20 pentru, se respinge. 296 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Supunem la vot textul original în acest caz. Textul original pentru. Verificăm textul original, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 23 de voturi pentru, 19 împotriva. E ceva ciudat. Textul original a fost adoptat, compromisul a fost respins. 297 pentru, împotriva, verificăm amendamentul 297. Reject ESI. Respins. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 23 împotriva 19 pentru 298 pentru verificăm 298 s-a deschis votul s-a închis votul respins cu 21 la 20 299. Trecem direct la verificare. S-a deschis votul. Vote, vote is closed. S-a închis votul, respins 300 direct vot electronic pe amendamentul 300. S-a deschis votul. S-a închis votul, respins 301 vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul W. Pentru. Verificăm acest compromis. S-a închis votul, se adoptă 22 de voturi la 19, deci compromisul X Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru. Verificăm compromisul Y. S-a deschis votul. S-a închis votul. Egalitate respins. 319 pentru. Verificăm 319. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 321. Nu. 322. Cine este pentru? 322. Verificăm 322. S-a deschis votul. S-a închis votul, respins 323 pentru împotrivă abține, respins 324 pentru împotrivă, verificăm votul s-a, s-a deschis votul. S-a închis egalitate respins. Textul original. Verificăm textul inițial, s-a deschis votul. Verificăm votul pe textul original. Verificăm, repetăm votul. Uh, repetăm votul. S-a închis votul. Este egalitate, deci respins. 325 pentru Verificăm 325, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă cu 21 la 20, 326 pentru, împotrivă, re- verificăm 326, s-a deschis votul. S-a închis votul, respins 327 pentru, Verificăm 327. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 328 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul A. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B. Pentru, verificăm compromisul B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 21 la 19. Deci, amendamentul 3 pentru. Verificăm amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Deci votăm amendamentul 5, de asemenea, pentru împotriva, ține se, ad, se adoptă. Amendamentul 22, pentru, împotriva, abțineri, respins. 23, pentru, împotriva, abțineri, respins. 24, pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Amendamentul 24 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 23 la 18. Amendamentul 25. Pentru. Verificăm amendamentul 25. S-a deschis votul. Vote is closed. Reject. S-a închis votul, respins cu 21 la 19. Amendamentul 26. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, 28. Verificăm, să deschis votul. S-a închis votul, respins 2000. Am 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins 30 pentru. S-a deschis votul pe 29. S-a închis votul. 24 la 15. Respins. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 31 pentru. Verificăm 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 la 18. Trecem direct la 33, nu? Nu, sunt compatibile. Deci 32 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă Trecem la 33 acum. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 34 pentru, verificăm. 34 s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 35 pentru, împotrivă, res... verificăm 35, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 36 pentru. Verificăm 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 37 pentru. Împotrivă. Verificăm 37. S-a închis votul respins cu 20 la 19, 38 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Egalitate, deci respins. 39 pentru, verificăm 39, s-a deschis votul. Nu, se adoptă. Socialiștii sunt pentru. 39. Deci se adoptă, s-a închis votul, se adoptă, foarte clar, îmi pare rău. 40 eh, pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 40. S-a închis votul, respins. 41 pentru, împotrivă, verificăm 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 42 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 43 pentru, împotrivă, a respins. 44 pentru, împotrivă. Verificăm 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 45 pentru, împotrivă, verificăm 45, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 46 pentru, Verificăm 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 47. Uh, Verificăm 47. S-a deschis votul. Egalitate. Deci, respins. Amendamentul 1 Verificăm amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 266 pentru, împotriva, abțineri, respins. 267 pentru, împotriva, ab... Verificăm 267, s-a deschis votul electronic. S-a închis votul, respins cu 24 la 20, iar acum la cererea grupurilor, voi vom suspenda scurt ședința pentru a analiza rezultatul votului, pentru că a fost uh, foarte complex, uh, multe compromisuri au fost respinse. Uh, Stimați colegi, revenim la uh, vot. care, în mod paradoxal, a fost mai puțin incoerent decât ne-am fi așteptat. So we now uh, vote uh, the uh, draft report uh, as amended. Um, proiectul de vot, uh, proiectul de raport uh, amendat, uh, se deschide votul prin apel nominal. Still two colleagues to vote. Mai trebuie să voteze doi colegi. S-a închis votul. Respins 22 la 20. Domnul Van Den Candelare. Mulțumesc, domnule președinte. plâng uh, rezultatele acestui vot. Nu este bine dacă comisia noastră nu reușește să adopte un asemenea raport, însă subliniez că în acest proces am cooperat pe deplin cu raportorul și uh, suntem dispuși să găsim un compromis pentru a uh, ajunge la un acord pentru plenară. Alte comentarii? Raportorul dorește să spune ceva? Foarte pe scurt aprecie, apreciez faptul că putem avea discuții suplimentare, însă pentru noi, în același timp, a fost o dezamăgire că acest raport are mult mai multe implicații în ceea ce s-a decât uh, ceea ce s-a discutat în acest document și pledoarea mea față de cei uh, care cred în proiectul european este să își reconsidere poziția. Este valabil pentru toată lumea de aici. Ok, of course. Da, bineînțeles, vom uh, ține cont de următorii pași procedurali. Este un element negativ, bineînțeles că nu s-a adoptat acest raport și uh, vă vom informa în legătură cu deciziile uh, în legătură cu ceea ce urmează pe acest subiect. Bun, acum mai doriți să interveniți? Un mic comentariu pentru că pe acest raport, care nu era raport decât un aviz, mai există o șansă în comisia jurii, deci putem vedea acolo ce uh, se poate face și sunt uh, foarte multe chestiuni în raportul respectiv care trebuie să fie uh, rezolvate și sunt sigur că discuția va continua la comisia jurii. Bineînțeles, vorbesc acum despre noul text pe care îl vom vota. Pervanș Beres? Înțeleg uh, printre rânduri ceea ce a spus Andreas Schwab, pentru că PPE-ul în ultimul moment a introdus un vot cheie pe un compromis pentru a excepta micro-întreprinderile de acest uh, dispozitiv la compromisul F, în ideea că poate dacă trecea acest vot, ar trebui să ne dăm un aviz pentru Comisia Juri în ideea că poate cei care sunt împotriva acestui vot cheie al grupului PPE să poată să uh, revină la Comisia Juri. Și vreau să clarific acest lucru pentru că aici, în mod normal, tot, cu toții suntem angajați să luptăm împotriva spălării de bani. Ori aici este vorba să acordăm excepții micro-întreprinderilor pentru dispozitivele de salvgardare împotriva spălării de bani uh, în cazul fuziunilor sau uh, divizărilor. Și știm foarte bine că micro-întreprinderile pot să fie și ele instrumente ale întreprinderilor uh, uh cu uh, pro, de, pro, beneficiar necunoscut. Deci uh, invit PPE-ul să uh, își asume responsabilitatea și să nu voteze acest amendament oral al lui Andreas Schwab. Thank you. Mulțumesc. Trecem la vot. Compromisul A pentru, împotrivă. Verificăm electronic la compromisul A. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 195 pentru împotrivă, abțineri, respins. 196 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, re, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul c a pentru, împotrivă, verificăm compromisul CA. Am deschis votul. The vote is closed. Am închis votul. Se adoptă 21 la 20. Amendamentul 206 pentru, împotrivă, verificăm la 206, am deschis votul. 206, deci. Am închis votul se adoptă cu 22 la 19. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E cu amendament oral din partea lui Andreea Schwab. Supunem la vot pentru împotrivă abțineri. Cred că e respins. Dacă doriți verificăm, deschidem votul. Am închis votul. Respins. Trecem la compromisul E. Fără amendamentul oral, pentru, împotrivă, compromisul E. Deci votăm la compromisul E și verificăm electronic votul. Avem un minus? Yeah, okay. Good. Uh, so, uh, vote is closed. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul F. Cu amendament oral. Tot din partea lui Andreea Schwab. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Cred că i respins și acesta, dar verificăm. Am închis votul. Nu se adoptă, e adoptat. 24 pentru, 19 împotrivă. Trecem la compromisul G. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 276 pentru. Împotrivă. Verificăm la 276 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Cu 20 de voturi pentru și la 19 împotrivă. 277 pentru. Împotrivă. verificăm. La 277 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Cu 21 de voturi la 20. 278 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 279 pentru, împotrivă. Verificăm la 279, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru la 20 împotrivă. 280 pentru, împotrivă, Abțineri. Respins. 281. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 282. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 283. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 284. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 285. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 286. Pentru. Împotrivă. Verificăm la 286. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. Cu 23 la 19. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 289 pentru împotrivă Verificăm la 289, am deschis votul. Am închis votul. Respins 20 deși 2 la 20. 290 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 291 pentru. Verificăm la 291, am deschis votul. Am închis votul. Respins. 20 la 20. 292 pentru, împotrivă. Verificăm la 292, am deschis votul. Am închis votul. Este egalitate. 20 la 20, respins. 293 pentru. Verificăm la 293, am deschis votul. Am închis votul. Respins 20 la 20. 294 pentru, împotrivă. Verificăm. E prea aproape. Mai bine verificăm. Am închis votul. Egalitate 20 la 20, respins 209. Nu, acesta e un amendament lingvistic. Trebuie să-l votăm? Da. Bine, 295 pentru. Împotrivă. Verificăm la 295, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 296 pentru. Verificăm la 296, am deschis votul. Am închis votul. Egalitate 20 la 20, respins 297 pentru, împotrivă, verificăm la 297, am deschis votul. Am închis votul. Respins. 21 la 20. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G, G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă. Verificăm, am deschis votul la 72. Am închis votul. Respins. 21 la 19. 328 pentru, împotrivă. Verificăm la 328. Am deschis votul. Am închis votul. Egalitate 20 la 20. 329 pentru. Împotrivă. Verificăm la 329, am deschis votul. Am închis votul. Respins. 330 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 331 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 332 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N pen, cu amendament oral din partea lui Andreas Schwab, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 347 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 348 pentru, nu. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromis R. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromis S. Cu amendament oral din partea lui Andreea Schwab. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Supunem la vot compromisul S, fără amendamentul oral așadar. Compromisul S. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 365. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă compromisul T pentru, împotriva, abțineri, se adoptă amendamentul 375. Pentru, împotrivă. Nu, devine caduc. Ba nu, 374 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 375 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 376 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 377 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 378 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 379 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 380 pentru, împotrivă. Verificăm la 380, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 20 la 20. Amendamentul 90 pentru 90 pentru, împotrivă. Verificăm la amendamentul 90, am deschis votul. Am închis votul. 22 la 20, respins. 20, 320, 381 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 382 pentru, împotrivă. Verificăm la 382, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi la 18. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri rest, se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 389 pentru, împotrivă, abțineri respins. 390 pentru, împotrivă. Verificăm la 390, se deschide votul. Se închide votul. Respins. 20 la 20. 391 pentru. Verificăm la 391. Am deschis votul. Am închis votul. Egalitate 20 la 20. Respins. Compromisul W pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 396 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul X pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul YA pentru împotrivă. Verificăm la compromisul YA. Am deschis votul. Am închis votul respins cu 21 de voturi la 20. Compromisul alternativ la YA pentru, împotrivă, verificăm la compromisul alternativ YA, am deschis votul, am închis votul, se adoptă cu 22 la 19. Compromisul Z pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 412 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 413. 413 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul AA. Cu amendament oral din partea lui Andreea Schwab. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul nu. Compromisul AA fără amendament oral pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul AB cu amendament oral pentru împotrivă verificăm, am deschis votul. Mai este un coleg să voteze. Bun. S-a închis votul și se adoptă compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 551. Nu, 451, spune președintele, pentru împotriva abțineri respins, 452 pentru împotriva abțineri respins, 453 pentru împotriva abțineri respins, 454 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 455 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 456 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 457 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 458 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 459 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 460 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 461 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul AD pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 464 pentru, împotrivă, abțineri respins. 465 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AE pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AF pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AG pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 485 pentru, împotrivă, Verificăm la 485, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 20 la 19, 486 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul AH pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AHA pentru, împotrivă, abțineri, nu. Cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AI pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AJ pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cu amendamentul 98 pentru, împotrivă. Verificăm la 98, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 99. Pentru. Verificăm. Am deschis votul la 99. Am închis votul. Se adoptă. 100 pentru. Verificăm la 100. Am deschis votul. Vote is closed. Adopted. Am închis votul, se adoptă 101. Verificăm, am deschis votul la 101. Am închis votul, se adoptă 102 pentru, împotrivă. Verificăm la 102, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 20 la 19. Compromisul AK. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 105. Pentru, împotrivă. Verificăm la 105. Am deschis votul. Am închis votul. e respins cu 20 la 20 egalitate. Compromisul AL pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 110 pentru... Verificăm la 110. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 20 la 19. Compromisul AM pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 113 pentru Verificăm la 113, am deschis votul. Am închis votul. Egalitate respins, 20 la 20. 114 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 7 pentru. Verificăm la amendamentul 7, am deschis votul. Am închis votul. Egalitate 20 la 20 respins. Amendamentul 115 pentru. Verificăm, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 20 la 19. Compromisul AN pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AO pentru împotrivă verificăm electronic. La AO am deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentul, amendamentele 121 și 9, am des, verificăm, verificăm la cele două amendamente, 129 am deschis votul. Am închis votul. Respinse. Amendamentul 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, Împotrivă. Verificăm la 122. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. trei pentru. Verificăm la 123. Am deschis votul. Am închis votul. Egalitate 19 la 19, respins. 124 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 125 pentru. Verificăm la 125. Am deschis votul. Am închis votul. 21 la 19, respins. 126 pentru. Verificăm la 126, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 22 la 17, 127 pentru. Verificăm la 127, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 20 la 19, 128 pentru. Împotrivă. Verificăm la 128. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 20 pentru, 19 împotrivă. 129 pentru. Verificăm și 129 s-a deschis votul. Am închis votul. Se respingem. 130 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 131 pentru, verificăm 131, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 20 pentru, 19 împotriva, 132 pentru. Verificăm, s-a deschis votul. Ai scris un uh, roman la considerentul ăsta, Sven. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AP pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AQ pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 138 e caduc. Compromisul AR atunci pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 142 pentru Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 29 19. 143 pentru. Împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 20 la 18, 144 pentru. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 20 la 19, 145 pentru. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul egalitate, 19 la 19 se respinge. 146 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 148 pentru, verificăm 148, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 20 împotriva, 19 pentru. 149 pentru, împotriva abțineri se respinge, 150 pentru, verificăm 150, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă, 22 de voturi pentru, 17 împotriva, 151 pentru, împotriva abțineri se respinge, 152 pentru împotriva abțineri se respinge. 153 pentru împotriva abțineri se respinge. 154 pentru împotriva abțineri se respinge. Două amendamente depuse de aceeași persoană, identice, nu s-a mai întâmplat înainte, dar nicio problemă. repetita Juvent, se spune în latină, din nou identic, 155 pentru împotriva verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem, cer scuze, domnul președinte, compromisul AS pentru împotriva abțineri se adoptă. 159 pentru împotriva abțineri se respinge. 160 pentru împotriva obține se respinge. 161 verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Egalitate, se respinge. 162 pentru verificăm. S-a deschis votul pentru 162. S-a închis votul, se respinge. 19 împotriva, 18 pentru. 163 pentru împotriva abțineri se respinge. 164 pentru împotriva abțineri se respinge. 165 pentru verificăm 165. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 166 pentru. Împotrivă, verificăm 166, s-a deschis votul. S-a închis votul. Egalitate, să respingem. 167 pentru, împotrivă, verificăm 167, am deschis votul. Am închis votul egalitate. Un verde mai puțin și ați pierdut majoritatea. Compromisul AT pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 171 pentru împotriva obțineri se respinge. 172 pentru împotriva obțineri se respinge. 173 pentru. Verificăm 173. S-a deschis votul.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 S-a închis votul. 21 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 179 pentru, împotriva țineri se respinge. Compromisul AU pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 183 pentru împotriva abțineri se respinge, 184 verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 împotriva, 19 pentru, se respinge. 185 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 186 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 187 verificăm. S-a deschis votul pentru 187. Situații previzibile. S-a închis votul, egalitate 19 la 19, se respinge. 185 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Cer scuze, spune domnul președinte. 188 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 189 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 190 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 191 pentru împotriva tineri se respinge. 192 pentru împotriva tineri se respinge. Compromisul AV pentru împotriva abțineri se adoptă. Spunem la vot acum propunerea Comisiei o scurtă întrerupere uh, înainte. Alex, take seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Votăm. Toată lumea pregătită. Ne supunem la vot propunerea comisiei astfel modificată. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 36 pentru, 1 împotriva, 2 abțineri. Avizul este adoptat. Felicitări raportorului. Sven, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Datorită lungii întârzieri din activitatea comisiei, la sfârșitul, la sfârșitul ordinii de zi este raportul privind concurența. V-aș propune să amânăm acest punct la, pentru o altă reuniune. Cred că ne-ar ușura activitatea foarte mult. Ați putea să vă gândiți la această posibilitate, domnule președinte. Mă gândesc și la uh, serviciile de interpretare care se vor opri la un moment dat și la raportorii din umbră. So now we go on with the agenda which... Continuăm cu ordinea de zi, o să încercăm să fim rapizi, pentru că este prezentă și comisia. Nu avem și alte sloturi, nu știu, vom fi foarte stricți cu timpul acordat uh, vorbitorilor, vă spun de pe acum, extrem de stricți. Trecem la punctul 9, indicii de referință pentru activitățile cu impas scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință. Nina Ghil este raportoare. Îți dau cuvântul, Nina. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi. Știu că voturile au fost lungi, însă acest subiect este unul important și ar fi util dacă ar fi liniște în sală. Cred că Uniunea Europeană se confruntă cu provocări importante din punctul de vedere al investițiilor pentru a-și atinge obiectivele climatice stabilite până în 2030. Avem nevoie de investiții anuale suplimentare de 190 de miliarde de euro în sectorul uh, energetic și climatic, doar însă aceste investiții nu pot fi făcute doar de sectorul uh, public. Este nevoie de eforturi imense și din partea sectorului privat. Salut, drept urmare, propunerea comisiei, comisiei privind uh, indicii de referință cu emisii de carbon uh, reduse. Am luat notă și de eforturile celor care furnizează indici de referință cât mai cuprinzători care să acopere și sustenabilitatea și chestiunile de, de mediu. Indicii de referință au un rol important de jucat și sunt de acord cu părerea Comisiei Europene, conform căruia acești indici de referință vor fi extrem de importanți pentru una piețelor de capital și că mulți investitori se bazează pe acești indici de referință pentru a-și măsura performanța portofoliului. Și cu toate acestea, sectorul financiar a rămas în urmă în comparație cu restul economiilor, economiei noastre, țin seama că doar 0,3% din indicii de referință financiari Um, se bazează și pe factori de mediu, social și de guvernanță, așa numiți factor ESG. Fac trimitere și la rezultatul, um, rezultatele activității grupului de experți la nivel în, înalt, care se referă la faptul că indicii de referință actual nu reflectă în mod adecvat uh, durabilitatea pe termen lung și acest lucru face ca în acest moment capitalul să fie alocat unor active care nu sunt aliniate obiectivelor de dezvoltare pe termen lung. Aceasta este una din problemele cu care ne confruntăm și pe care încercăm să o rezolvăm prin acest raport. Consider drept urmare că este importantă o intervenție a legiuitorilor într-un mod ambițios, care să reflecte propriul uh, raport din, uh, al Parlamentului European privind uh, finanțarea sustenabilă. Ar trebui să fim flexibili, să fim deschiși uh, progreselor din punct de vedere tehnologic, însă în același timp este important să oferim claritate și securitate juridică sectorului financiar când vine vorba de direcția um, pe care o vom urma politica noastră trebuie să fie una, este clară pentru mine, trebuie să ne atingem obiectivele climatice pe care noi le-am uh, convenit, trebuie să dăm dovadă de ambiția mai mare când vine vorba de părțile aplicabile economiei reale. Normele ETS, uh, emisiile autoturismelor, uh, reglementarea um, clădirilor, emisiilor cauzate de clădiri. Cred că investitorii nu trebuie să fie uh, Uh, induși în uh, eroare de produse etichetate ca fiind verzi, dar care de fapt nu sunt verzi, ceea ce se numește greenwashing, dezinformarea în materie de ecologice, în materie de ecologie. Sunt de acord cu propunerea Comisiei de a introduce în uh, toate politicile noastre elementele de sustenabilitate. Tocmai de aceea am introdus data de 2022, astfel încât cei care furnizează acești indici de referință să se asigure că aceștia sunt alineați acordului climatic de la Paris și cu alte elemente relevante din legislația europeană. Cred că metodologia trebuie să devină una standard și Comisia Europeană ar trebui printr-un act delegat să publice această metodologie nu mai târziu de 2 ani după intrarea în vigoare a acestei uh, legislații. Pentru investitori este extrem de important să primească informații clare și comparabile. Tocmai de aceea, furnizorii indicilor de referință trebuie să descrie într-un mod precis și într-un mod standard indicii de referință respectivi și să spună care este impactul asupra mediului înconjurător al acestor indici și cum sunt uh, alineați cu acordul climatic de la Paris. Știu că pentru unii este o abordare prea prescriptivă, poate prea radicală, Uh, considerând că poate nu există suficiente criterii eligibile pentru a respecta obiectivele de uh, durabilă. Domnul președinte, 10 secunde mai am spus că voi fi strict. Da, o să rezum. Eu nu sunt de acord. Eu cred că există, este prevăzută o perioadă de tranziție și cred că există multe sectoare care trec printr-o transformare profundă, deci am putea face ceva din acest punct de vedere pe viitor și poate o să am ocazia să revin. Mulțumesc din partea PP, Ansander, 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei Europene pentru propunerile făcute, mulțumesc și raportorului pentru propuneri au fost uh, solicitate numeroase sectoare în sensul de a se îndrepta către o economie mai ecologică și acum a venit rândul mobilizării sectorului financiar. Indicii verzi s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani, chiar dacă n-a existat un cadru pentru asta, dar pentru ca acești indici să ofere o imagine corectă, fiabilă a realității economice, astfel încât să poată fi mai ușor și de interpretat, trebuie să elaborăm un astfel de cadru. Asta și propune Comisia Europeană. Abordarea aceasta, care constă în a propune cei doi tipi de indici merge în direcția cea bună pentru că ține seama de așteptările investitorilor. În ceea ce privește definiția, poate că n-ar strica ca aceasta să fie mai clară pentru a se evita fenomenul de greenwashing dezinformare în materie ecologică. În ceea ce privește propunerea raportorului, raportorul propune ca până în 2022, după cum și spunea dumneiei, ca toți uh, indicii să devină indici carbon pozitivi. Eu, în acest sens, aș avea unele rezerve cu privire la o astfel de abordare, fiindcă mi se pare cam radicală și greu de pus în aplicare. E adevărat că numărul de întreprinderi care se vor alinia acordurilor de la Paris va crește, acest lucru e sigur, însă în momentul de față numărul lor este încă relativ limitat și atunci mă întreb cum să ne gândim să introducem uh, ca indici carbon pozitivi dacă nu vor exista suficiente întreprinderi care să și respecte criteriile acestea. De asemenea, consider că ar fi contraproductiv să țintim numai acele întreprinderi care sunt cele mai ecologice dintre cele mai ecologice, pentru că asta ar limita foarte mult oportunitățile de investiții. Cred că ar trebui, de fapt, să încurajăm pe toată lumea să facă eforturi, toate întreprinderile. În ce privește metodologia, cred că ar fi necesar să pretindem mai multă transparență, însă în același timp regulile care, pe care se va baza această metodologie vor trebui să ofere suficientă flexibilitate încât să permită inovarea. Și în încheiere, aș dori să insist asupra faptului că trebuie să fim în același timp ambițioși și pragmatici tranziția la o economie mai durabilă se va face uh, pe termen lung. De aceea trebuie să fim nu numai ambicioși, ci și realiști. Mulțumesc! ECR. Mulțumesc, Sander Luns, în numele CRM. Mulțumesc, domnule președinte, că își cere scuze pentru că nu poate participa la discuția de astăzi și m-a rugat să-i, să dau citirea declarației dumneavoastră. Salutăm câteva elemente din proiectul de raport al raportoarei. Există o problemă cu dezinformarea în materie de ecologie. Există chestiuni bune legate de factorii de mediu sociale și guvernanță, însă nu ne conving o serie de amendamente propuse, pentru că, din punctul nostru de vedere, acestea ar putea să aibă un impact negativ asupra, asupra obiectivului general de a avea indici de referință folosiți pe scară largă. Ne-am dorit ca raportoarea să-și clarifice poziția din amendamentul 13. Chei are rezerve serioase în legătură cu a cere ca toți indicii de referință să fie pozitiv din punctul de vedere al dioxidului de carbon, indiferent de, în perioada propusă de raportoare. În al doilea rând, există rezerve serioase și vis-a-vis -vis de amendamentul 18, care ar amenta concurența pe piața indicilor de referință datorită problemei reprezentate de comisioanele plătite. Okay, consideră că și acest punct ar trebui să, ar trebui să fie redeschis și are îngrijorări legate de formularea folosită când vine vorba de această revizuire, um, se face trimitere la costurile efective, ceea ce este contravine ideii unei, unui comision uh, plătit. În plus, așa cum a, a spus și colegul din partea PP, ECR-ul și-ar dori o abordare mai flexibilă când vine vorba de crearea acestor indici de referință. Ar trebui să fie, un, să fie produse uh, opționale, Există o legătură cu acordul climatic, care este un acord important. Pe de altă parte, am văzut că și Comisia Europeană este îngrijorată de o legătură prea strânsă care ar uh, crea un cadru prea, prea rigid. Apoi emisiile de carbon și um, compensările, modul în care acestea sunt calculate, poate este prea prea rigid din punctul de vedere al metodologiilor necesare pentru măsurarea amprentei de carbon și așa mai departe. Ultima precizare, Chei salută abordarea raportului din amendamentele 9 și 14, unde raportarea clarifică faptul că divulgările trebuie să se referă doar la măsura în care se iau în considerare anumite eh, emisii, și Kay așteaptă cu nerăbdare colaborarea cu raportoarea și cu raportorii din umbră pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, Liv Viernic, din partea Aldă. Stimați colegi, da, domnule raportor, mă bucur, vă mulțumesc pentru proiectul de raport și susținem această trecere către finanțe durabile. Însă am câteva rezerve. Aceste indici acești indici reprezintă uh, un aspect esențial. Fără ei, multe servicii financiare ar fi mult mai uh, costisitoare și poate nici nu ar exista. Deci trebuie să uh, fim foarte precauți în legislarea acestui domeniu. S-a făcut deja uh, mult în regulamentul cu privire la acești indici de referință. Comisia vrea să creeze un, dacă comisia vrea să uh, vrea să creeze un anumit, uh, um, o anumită emblemă pentru investițiile um, cu uh, emisii scăzute de carbon. Însă anumite lucruri trebuie să fie clarificate, de exemplu, în legătură cu caracterul opțional al acestei legislații. Mai mult, este esențial uh, să uh, includem diverse metodologii. Ultimul lucru pe care vrem să-l facem este să uh, stăm în care inovării care ar fi contraproductivă obiectivelor noastre finale. În următoarele săptămâni voi căuta împreună cu dumneavoastră un echilibru între coerență și transparență, precum și flexibilitate în sprijinul inovării. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Uh, din partea verzilor doamna Scott Cato. Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere face parte din un pachet care vine din partea comisiei. Vom uh, discuta despre legislația divulgării. Acest lucru face parte din uh, nișa durabilitate și mm, din nișa climă considerăm că este un pas uh, util înainte de a trece la uh, indici de referință mai largi pentru durabilitate. Nu mă satisface însă această propunere legislativă. Cred că sunt anumite confuzii și contradicții aici uh, pe care uh, și cred că Parlamentul va, va putea să consolideze acest text înainte de a ajunge la trialog. Eh, aștept reuniunile raportorilor din umbră pentru a vedea cum putem să consolidăm mai mult acest text. Domeniul cel mai clar de îmbunătățire este în domeniul reperelor pozitive, indicelor de referință pozitivi, pentru că încercăm eh, foarte clar să reducem emisiile de carbon pentru a lupta împotriva eh, schimbărilor climatice. Noi am propus schimbarea numelui în indice de referință de tranziție uh, pentru a ne alinia cu obiectivul de la Paris de 1,5 grade și pentru a arăta că uh, facem reduceri anuale ale emisiilor de carbon. Mă bucur foarte mult uh, și că Kay Swinburne este raportor din umbră din partea ECR pentru că va, se va asigura că va respecta uh, regulamentul indicilor de referință. Există primeștea ca Comisia să supralegifereze și să uh, introducă toate detaliile pe, pentru companiile respective. În schimb, uh, Uh, ar trebui ca uh, companiile să decidă indicii și după aceea comisia să decide dacă indicele respectă criteriile sale. Există deja metodologii în sectorul privat care sunt destul de avansate înainte ca comisia să fi venit cu această propunere. Uh, noi propunem să limităm domeniul de aplicare al actelor delegate la metodologie și uh, vrem să aducem totul în linie cu m, mm, regulamentul cu privire la indicii de referință. Nu văd uh, raportori din, din partea GUE, nici din partea ENF, deci... Uh, a, uh, intervenții spontane Stirpa Pietikainen. Vă mulțumesc, aș dori să folosesc un minut din timpul dumneavoastră pentru că aceste probleme sunt relaționate. Dacă vă amintiți, în raportul din proprie inițiativă a existat o largă susținere politică de a extinde acești indici de referință pentru ca în paralel cu contabilitatea economică să existe acești indicatori principali calculați uh, uh, în funcție de durabilitatea resurselor, consumul de materiale, emisii, biodiversitate și așa mai departe, plus uh, reperele principale. Însă nu ar trebui să punem accentul doar pe schimbarea climatică. Eh, sau pe uleiul de palmier. Eh, pare să fie bine din punct de vedere climatic, dar ar putea să dăuneze biodiversității sau altor aspecte. Deci nu trebuie să examinăm doar partea de climă și cred că la discuțiile cu raportorii din umbră vom avea o abordare relativ similară. Sper că se va putea ține cont de mai multe aspecte în acești indici. Să existe uh, indici durabili și nu neapărat legați doar de schimbările climatice. Aici am putea să acordăm mai mare flexibilitate, însă principiul, principal, principiul de bază trebuie să fie durabilitatea, să nu uh, dăunăm biodiversității sau altor sectoare. Deci, în definitiv, să nu existe indici de referință separați pentru emisii scăzute de carbon, să integrăm toți indicii și toți indicii să fie pozitivi Vă mulțumesc. Mulțumesc. Carolyn Atierdal. Da, mulțumesc și mulțumesc și raportoarei pentru raportul, pentru proiectul de raport. Eu am participat la regulamentul pentru indicii de referință. Din 2020 acești indici vor fi reglementați în Uniunea Europeană. Va fi un pas uh, mare înainte în sensul trans- transparenței financiare. Să salut inițiativa Comisiei de a îmbunătăți acest cadru al indicilor pentru emisii reduse de carbon. Voi lucra cu colegii de la ALDE pentru a apăra natura acestui regulament însă de asemenea voi redepune câteva amendamente pe care deja le-am depus în uh, anterior. Problema principală este că aceste, acești indici au un termen de 2020 care uh, nu va fi îndeplinit. Văd că Comisia este conștientă de acest lucru Uh, comisia este prezentă, poate ne va, spune, ne va spune mai mult în acest sens. Eu sunt convinsă că prelungirea perioadei de tranziție cu 2 ani pentru acești indici uh, critici este una oportună pentru a uh, împiedica obstrucționarea pieței. Da, avem comisia în sală, le dau cuvântul chiar acum. Mulțumesc. În legătură cu ultimul punct, suntem uh, conștienți că există această perioadă de, de tranziție pentru indicii critici, care poate va trebui extinsă cu 2 ani, deci uh, câțiva indici vor, fi, vor putea fi folosiți fără autorizare. Comisia și BCE sunt într-un grup de lucru comun uh, în ceea ce privește aceste rate overnight și Uh, examinăm posibilitatea ca anumite alte rate să fie acceptate de către piață și către BCE. Deci susținem această idee. Poate un cuvânt în legătură cu confuzia terminologică în legătură cu două tipuri de indici uh, impact pozitiv și carbon scăzut, poate că ar fi trebuit să fim mai clar. Low carbon este verde și uh, impactul cu emisii reduse pozitiv este și mai mm, verde și mai ecologic, deci că se scoate mai mult carbon din sistem decât alte metode alternative. Deci există un impact pozitiv, nu doar că reduce amprenta, chiar scoate carbonul din atmosferă decât eh, modalități eh, alternative și mai există și acel indice Green Tech. Mulțumesc foarte mult. Doamna raportor are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, stimați colegi, pentru comentariile dumneavoastră. Le apreciez și, într-adevăr, trebuie să uh, lucrăm îndeaproape în reuniunile raportorilor din umbră săptămânile viitoare pentru a trata toate aceste aspecte care au fost ridicate. În interesul timpului nu voi parcurge toate comentariile făcute pentru că avem o reuniune a raportorilor din umbră săptămâna viitoare, marți, dar aș rezuma-o spunând că această comisie și Parlamentul are o tradiție de transformare a multor sectoare și nu am avut vreo uh, abordare în trecut în care să acceptăm status quo-ul și să lăsăm totul pe mâna pieței. Eu cred că este important să găsim o modalitate pozitivă de a um, înainta. Știu că în trecut uh, industria întotdeauna s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, însă vom discuta aceste aspecte la reuniunile raportorilor din umbră de, săptămâna, de săptămâna viitoare. Mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 24 octombrie. Votul va fi în decembrie în plenară. Trecem la punctul următor care face parte din același pachet, informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate. Paul Tang, 4 minute. Credeam că 5, domnule președinte, doar 4. Dați, dați măcar doar câteva minute Bineînțeles că munca pe care o discutăm astăzi este bazată pe raportul de inițiativă adoptat de Parlament în mai. Acest raport cu Molly Scott ca raportoare a avut obiectivul de a integra uh, principiul uh, finanțării uh, durabile. Acum, Uh, se discută și despre investițiile durabile. În raportul de, de inițiativă s-a discutat despre extinderea domeniului de aplicare, să nu fie vorba doar de informare, ci să existe o datorie uh, de uh, a avea grijă de societate și de planetă. Deci ne bazăm pe raportul nostru de inițiativă. Cred că ideile exprimate la reuniunile raportorilor din umbre au fost interesante și constructive. Pe acest raport s-au depus 245 de amendamente. Salut eh, amendamentul 85 al doamnei McCarthy și a doamnei Pietikainen de a include toate produsele financiare și de a avea un domeniu de aplicare cât mai larg, să nu existe niciun fel de excepții, să avem, să mergem către un teren mediu concurențial cât mai echitabil. De asemenea, este foarte important să implicăm băncile într-o amendamentul 55, 89, dar și să exceptăm uh, instituțiile mici. Amendamentul 52 lui Carlos uh, asigură uh, coerență cu CRD. Bineînțeles că dacă discutăm despre un text juridic în legătură cu durabilitatea, și provocarea este uh, găsirea unei definiții. Claritatea juridică uh, necesită o evaluare de impact. Și aceste lucruri se văd foarte clar în uh, amendamentele depuse de Verzi, de GUE și de 157 al PPE, cu anumite diferențe. Bineînțeles că Mă bucură să văd uh, în amendamentele 128 și 130 uh, susținerea pentru aceste cerințe de diligență. În final, remunerarea, cred că principiul este să uh, pui lucrurile în practică. Avem o legislație olandeză în care 50% eh, din aceste remunerări trebuie să fie bazate pe obiective non-financiare. Bineînțeles că mai apare și eh, problema actelor delegate. Eh, am avut aceeași discuție la IOP2 și cred că putem să includem aceste discuții într-o modalitate mai satisfăcătoare, atât în legislația primară cât și secundară. Vă mulțumesc! Reuniunile au fost uh, constructive și vom uh, continua săptămâna viitoare. Mulțumesc din partea PP-ului, doamna Sirpa Pietikainen. Vă mulțumesc. Aș începe cu un mic comentariu, poate către domnul președinte și coordonatorii, pentru că avem raportul de inițiativă și avem trei rapoarte pe indicii de raportare. Ar fi foarte bine să avem un fel de înțelegere comună și o discuție în legătură cu baza care să fie aceeași să avem o înțelegere a acestui, a raportului nostru de inițiativă și să nu avem abordări divergente, pentru că toate aceste lucruri sunt legate între ele. În al doilea rând, sunt de acord că ar trebui să ne bazăm pe raportul de inițiativă pentru că am avut un consens foarte larg acolo și unul dintre aspectele care se reflectă și aici este că acești indici nu trebuie să fie verzi sau de altă culoare, ci să im- măsoare impactul real. În principiu, aceasta este direcția. În ceea ce privește diligența necesară, poate mai avem nevoie de, lucru, de lucru aici. Bineînțeles că trebuie să existe o necesitate de diligență în legătură cu procedurile, însă lucrurile trebuie să fie promovate în așa fel încât să fie clar companiilor uh, europene că nu trebuie să își expună vulnerabilitățile sau secretele uh, comerciale și că raportarea în sine va avea un impact uh, foarte mare asupra mediului. După aceea, instituțiile de credit din coerență. Ar trebui să avem o abordare globală în legătură cu raportarea. Însă, până la urmă, când vorbim despre stimulente și limite, uh, vorbim până la urmă de regulamentul bancar sub care trebuie să fie tratate aceste aspecte. Remunerarea Aici cred că suntem de acord cu propunerea lui Paul Tang de a include uh, politicile durabile. Deci putem să includem din punctul nostru de vedere aceste aspecte în raport și în compromis. Uh, acolo avem uh, niște diferențe de uh, opinie la formulare. După aceea există și anexele, pentru că este important să vedem riscurile acolo sunt unde se află acestea, însă chiar trebuie să intrăm în așa detaliu în legătură cu ce trebuie să se măsoare și cum, nu, nu cred că este exact nivelul la care trebuie să ajungem. Eu aș păstra lucrurile la un nivel mai general. După aceea există câteva probleme minore pe definiții, unde nu suntem siguri că toți investitorii sunt uh, tratați pe picior de egalitate și că nu se creează o povară excesivă de raportare către IMM-uri. Vă mulțumesc! Mulțumesc din partea ECR, Sander, nu, al de Livia Dragă Paul, da, stimați colegi, acum cunoașteți pozițiile fiecăruia, fie, fiecăruia de la negocieri. Câteodată par, pare, se pare că avem pro, poziții îndepărtate, însă cred că avem aceleași obiective, o tranziție durabilă către finanțe durabile. În ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare la toate produsele, uh, mă îngrijorează plus valoarea comparată cu costurile. Nu cred că domeniul de aplicare va crea dezavantaje. Ajung aici la instituțiile de credit în ceea ce privește activitățile de investiții. Sunt de acord, însă creditele pentru companii cad în afara domeniului de aplicare al acestui regulament. Aș dori să punem accentul pe ceea ce este în centrul propunerii. Deci să luptăm împotriva dezinformării legate de ecologie, greenwashing. În final, Propunerea, ace- scopul acestui regulament este de a clarifica și de a nu crea incertitudini juridice. În încheiere, trebuie să spun că dacă mergem prea departe, am putea să periclităm tranziția esențială uh, și uh, necesară dacă vrem să asigurăm un viitor pentru copiii și nepoții noștri. Vă mulțumesc! Um, for the Greens, Mulțumesc din partea verzilor Moli. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a spune că sunt foarte mulțumită să constat cum a evoluat eh, poziția noastră în ce privește finanțele durabile. De când am început să lucrez aici, sunt șoc... am fost șocată cât de puțin știu cetățenii pe care îi reprezim noi, reprezentăm noi despre fondurile de pensii, de exemplu, și despre investițiile respective. Este vorba de drepturile lor de clienți și trebuie să ne asigurăm că au la dispoziție informațiile necesare. Reuniunile raportorilor din umbră de până acum s-au dovedit a fi foarte utile, ne-au ajutat să înțelegem mai bine pozițiile fiecăruia dintre noi și ne apropiem din ce în ce mai mult de o poziție în trilog. N-am ajuns încă la un acord, dar aș vrea să-i felicit pe Paul pentru uh, ambiția sa de a extinde domeniul de aplicare al propunerii în două modalități. Mai întâi, dincolo de nișa aceasta ecologică, cerând tuturor sectoarelor și companiilor să raporteze în legătură cu durabilitatea produselor lor. De asemenea, Uh, dacă s-ar limita cerințele respective numai la nișa ecologică, asta ar fi chiar contraproductiv. N-ar veni în niciun caz în uh, sprijinul durabilității din agenda generală a Comisiei. De asemenea, s-a propus extinderea domeniului de aplicare în ce privește sursul, sursa produselor financiare acoperite și aici intervin băncile și susținem această idee însă e nevoie de mai multă claritate în legătură cu care produse trebuie incluse aici. Trebuie să dăm în același timp dovadă și de realism în ce privește pragurile și durata de introducere a acestora. Mai sunt câteva chestiuni care mai necesită reflexie înainte de viitoarea noastră ședință de săptămâna care vine, Trebuie să dispunem de informații clare în legătură cu riscurile sistematice de pe urma investițiilor nedurabile, iar produsele financiare pentru, pentru uh, clienți trebuie să respecte cerințele de durabilitate. În același timp, trebuie să fim atenți ca nu cumva uh, amestecarea acestor chestiuni să, și dacă ne, ne limităm la aceste lucruri, asta să contravină obiectivelor noastre din cadrul viitoarelor discuții din trilog. Trebuie să ne asigurăm că propunerea de dezvăluire este în coerență cu actualele prevederi, fără să îi reducem nivelul de ambiție. Vom intra în trilog cu speranța ca Consiliul să se ridice la înălțimea așteptărilor noastre, dar nu numai ale noastre, ci și ale cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumesc! Alfred Sand, din, la intervențiile spontane. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac două observații. Mai întâi, în ce privește extinderea domeniului de aplicare și la toate celelalte produse financiare. În al doilea rând, introducerea unor reguli suplimentare cu privire la due diligence. Înțeleg, înțeleg care este motivul acestor propuneri, vorba de ambiție, în special în acest domeniu, este legitimă solicitarea participanților la piață pentru mai multe informații, dar trebuie să ne gândim la impactul acestor măsuri, la povara suplimentară pe care ele o vor reprezenta, în special pentru IMM-uri. Și aici mă tem că abordarea aceasta n-ar face altceva decât să crească costurile pentru întreprinderi, fără să aducă o contribuție reală la îmbunătățirea situației ecologice. Mai mult, în statele membre mici, mai ales statul, inclusiv în statul meu, Malta, există o serie întreagă de servicii financiare care nu aparțin băncilor. Deci trebuie să fim atenți la domeniul de aplicare. Introducerea acestor reguli trebuie să facă obiectul unor studii de impact adecvate, având în vedere în special interesele IMM-urilor. Mulțumesc și acum îi dau din nou cuvântul raportorului, Paul. Chair, and thank you for, uh... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc colegilor pentru observațiile făcute. Aș dori să încep Plina vă spune că constat că există un sprijin amplu pentru raportul de inițiativă. Sigur că noi ne bazăm pe raportul de inițiativă, văd și din partea PP-ului și din partea verzilor, ALDE întotdeauna are o poziție oarecum divizată pe tema aceasta, deci acolo va fi mai greu de rezolvat, dar Înțeleg că vor totuși să existe o schimbare și să interpreteze pozitiv, sau cel puțin eu interpretez pozitiv acest, această poziție. Mai sunt discuții, desigur. Problema de diligence nu trebuie, due diligence nu trebuie să expună uh, companiile la dezvăluirea unor riscuri de afaceri, unor, pardon, unor secrete de afaceri. Trebuie să ne punem de acord asupra principiului că forma produsului financiar nu trebuie să dicteze cerințele, ca să zicem așa. Deci de aici trebuie să pornim ca să identificăm uh, poziția de consens. Și poate că asta e valabil și pentru definiția riscului. Ceea ce avem acum în text nu este o definiție ca atare a riscului, ci ce ar trebui să includă riscul. E nevoie de claritate juridică. Trebuie să vedem cum se măsoară riscul și înțelegem foarte bine că e nevoie de multă muncă de acum încolo. Trebuie să facem progrese și pe mai departe și nu numai până, ci și după ce va fi adoptată această legislație. Și asta cred că și alții, alte entități au recunoscut. Trebuie să existe claritate juridică. Deci sperăm să ajungem la un text care să ofere așa ceva. Și asta e valabil și pentru instituțiile financiare și Mori a avut dreptate să pună accentul pe faptul că trebuie să punem clienților la dispoziție informații ca și ei să-și poată exprima preferințele în cunoștință de cauză, să știe și ei că pot să determine schimbări. Revenind acum la cele spuse de Alfred Sander, cred că da. Într-un, într fel, asta și propunem aici și nu, ne dăm seama foarte bine că propunerile acestea nu sunt noi, sunt abordări uh, de exemplu, în Franța și în țările de jos vorbim de un fel de tehnologie de vârf pusă în aplicare de multe bănci, companii de asigurări și așa mai departe. Ceea ce cerem noi este ca toate instituțiile financiare din întreaga Europa să ne ajungă din urmă cu cele mai bune, aceste mai bune practici. Și E adevărat că ai nevoie de timp pentru efectuarea acestei tranziții. Și în sensul acesta, tranziția asta este importantă. Pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, băncile sunt foarte importante pentru viața IMM-urilor, deci nu trebuie să le punem bețe în roate. În sfârșit, timpul meu e limitat, aștept cu mult interes reuniunea de săptămâna viitoare a raportorilor din umbră. Mulțumesc foarte mult, votul e prevăzut pentru 5 noiembrie. Lui Sirpa Pieticanen i-aș spune că ar fi foarte util dacă și coordonatorii ar putea să contribuie la acest pachet prin echipele sale la diferite pentru a evalua consecvența și coerența, să contribuie, să se vadă, să vadă dacă nu cumva identifică chestiuni unde trebuie rezolvate unele probleme de coerență. Deci dacă ar putea să se ocupe de chestiunea asta, să vadă cum, poate, cum, cum s-ar putea îmbunătăți pachetul, eu aș încuraja aceasta și în calitate de președinte aș vrea să încercăm împreună să facilităm această muncă în săptămânile următoare. Și acum trecem la proiectul de raport pe marginea raportului anual BCE, Gabriel Mato este raportor. Vă rog, aveți cuvântul. Semana pasada tuvim... Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută am avut ocazia de a avea prima reuniune a raportorilor din umbră pentru a lucra asupra acestor compromisuri. Am făcut o greșeală. Sorry, it's my fault. That's the previous... E vina mea, de fapt. Am sărit peste punctul precedent. Politica de concurență raportor Michael Raymond. Doamna Van Giegold. Sorry about it. Domnul Van Gig Sven Giegold este de fapt. Îmi cer scuze, credeam că v-ați răzgândit și nu mai vreți să-mi dați cuvântul, dar văd că nu e așa. În numele raportorului Michel Raymond, am să mă exprim eu. Din păcate, domnia sa nu poate participa la ședință și își cere scuze pentru asta. însă evident că așteaptă cu mult interes să colaboreze cu raportorii pe marginea unui compromis cât mai echilibrat și am toată convingerea că va fi disponibil cât de curând pentru a discuta cu dumneavoastră despre priorități și așteaptă cu mult interes amendamentele. După cum știți, noi verzii în general susținem bilanțul în materie de concurență al Comisiei Europene. Considerăm că piața are nevoie de un control foarte solid atunci când e vorba de concurență. Trebuie să se asigure concurență loială, concurență echitabilă. Și Comisia și-a asumat sarcina dificilă a uh, subvențiilor fiscale și a, subven da, a subvențiilor fiscale în, în acest domeniu. Există practic trei priorități, iar Parlamentul ar trebui să-și ridice vocea pentru a nu fi acoperită toate subsectoarele economice, ci în vederea definirii unor sectoare clare unde cetățenii să înțeleagă că trebuie reechilibrată concurența. Prima provocare o reprezintă, desigur, digitalizarea economiei noastre. Apariția tehnologiilor digitale oferă noi oportunități, dar și noi provocări, datele devenind vectorul principal de putere economică. Companiile își construiesc produsele cu scopul de a colecta la prețuri cât mai mici, cât mai multe date despre utilizatori și de la aceștia, dobândind practic un control de facto asupra lor, moment din care le exclud accesul acestora la aceste date, în felul acesta creând obstacole în calea consumatorilor și probleme de acces la, pentru produsele și afacerile inovatoare. Astfel de companii oferă condiții contractuale incorrecte sub forma unor permisiuni, permisii am, permisiuni ample de a colecta date și apoi creează practic imposibilă, imposibilita, creează practic imposibilă, imposibilitatea de a schimba furnizorul. În această epocă a digitalizării, raportul acesta vine cu propuneri concrete pentru a combate acest fenomen. Noi susținem că controlul datelor trebuie văzut ca o formă de putere de piață, în sensul articolului 100 Uh, doi 2 din TFUE. Considerăm de asemenea că obligațiile de interoperabilitate cât mai ferme trebuie să fie cerute între furnizorii de platforme și rețele sociale. În al doilea rând, pentru a reflecta situații cum ar fi fuziunile dintre WhatsApp și Facebook, avem nevoie de o analiză mai aprofundată a pragurilor folosite ca uh, de factor declanșator pentru controlul uh, monopolului. Să scădem aceste praguri. De exemplu, să avem în vedere numărul vizitelor la uh, un website. Apoi, în această epocă a economiei digitale, se folosește un uh, comportament din ce în ce mai injust al companiilor. Și trebuie să fim atenți să reacționăm la efectele anticoncurențiale. La momentul la care s-a ajuns la o decizie în cauza Google, majoritatea concurenților acestuia erau deja scoși din joc. Raportul susține că Comisia trebuie să utilizeze în mod eficient mijloace intermediare, asigurând un proces echitabil și sprijin în apărarea Uh, și uh, o anchetă corectă, o investigație corectă. Nu trebuie să ne concentrăm doar pe prețuri, ci și pe aspectele nefinanciare, cum ar fi viața privată a cetățenilor. O a doua temă importantă pe care am vrea să o subliniem este aceea că politica de concurență nu-și poate permite să nu ține seama de alte sectoare de bunăstare. În ce privește lanțul alimentar, de exemplu, suntem alarmați de concentrarea din ce în ce mai puternică care păgubește mediul uh, pe agricultori, dar și inovarea din cauza lipsei de concurență. Comisia Europeană de curând a, uh, a, a acceptat o fuziune uh, nerespectând chestiuni care sunt consfințite în tratat cu privire la protejarea uh, mediului și a concurenței. Comisia Europeană poate evalua interesele obiective ale publicului în prevenirea acestor uh, fuziuni injuste. Și pe Sven trebuie să închei. Aproape că am încheiat. Legislația în materie de concurență și punerea sa în aplicare s-a dovedit incapabilă în prezent să limiteze puterea excesivă pe piață în sectorul alimentar, însă articolul TFUE din 100, 101 din TFUE a fost, uh, a, a, a fost considerat excesiv în a uh, împiedica IMM-urile să aplice standarde mai mari. Deci trebuie să avem în vedere comunicările bancare care trebuie revizuite cât mai curând. Mulțumesc din partea BP, Gunter Hochmar, pentru 4 minute. Thank you very much and um, thanks to the Vă mulțumesc, mulțumesc și raportorului prin reprezentat de domnul Gigold. Aștept cu nerăbdare discuțiile bune pe care le vom avea în negocieri. Am câteva remarci. În primul rând, toată lumea își dorește concurență până când se confruntă cu ea. Și cred că este foarte important să avem o perspectivă generală, pentru că dinamica pieței europene se bazează pe concurență funcțională în, în toate domeniile, mai mult sau mai puțin. Și cred că trebuie să fim preciși și cuprinzători din acest punct de vedere. Și anume, trebuie să ne asigurăm că este posibilă intrarea unor noi actori pe piață și într-un context transfrontalier și în anumite puncte de vedere avem nevoie de această abordare pentru a sfori concurența. Fie putem să reglementăm entitățile existente, fie, sau putem să deschidem accesul unor noi concurenți pe piață, să renunțăm la bariere, să reducem pragurile existente. Spun acest lucru pentru că Mm, sunt două abordări ale legislației privind concurența. Mm, nu spun că una e mai bună decât cealaltă, dar avem și cred din potrivă că avem nevoie de amândouă. În ceea ce privește economia digitală și serviciile digitale, cred că ar fi important să avem poate o altă evaluare a platformelor digitale diferită de a descris aici. Este deosebit de important pentru noi să înțelegem că multe din serviciile digitale s-au deschis unei concurențe inexistente înainte din punctul de vedere al călătoritului, hotelurilor, a unor domenii imense de servicii care astăzi sunt uh, uh, accesibile concurențelor și s-au deschis unor noi actori, ceea ce a exercitat presiuni uh, asupra prețurilor atât de, mult, atât de mari cât nu ne-am fi putut închipui în urmă cu 10 ani. Deci, concurența a fost uh, facilitată într-un mod uh, mult mai cuprinzător decât ne-am fi putut închipui în urmă cu 10 ani. În al doilea rând, cel mai important lucru este să ne deschidem mai mult pentru fuzionarea între anumite platforme, între anumite companii. Ar trebui să nu uităm că platformele de comunicare socială din zilele noastre uh, nu au decât 10 uh, ani. Și ideea este că pentru consumator este să ai un serviciu extins care să acopere toată piața. Și fragmentarea care garantează concurența din perspectiva consumatorului nu este singurul lucru pe care poți să ți-l dorești. Noile servicii sunt la fel de, dacă nu chiar mai importante. Și eu cred că peste 10 ani nu vom mai discuta despre platformele digitale despre care discutăm astăzi. Și cea mai importantă sarcină care ne revine este să permitem apariția unor noi actori. În al doilea rând, în ceea ce privește aspectele fiscale și cele bancare, cred că este important să ne asigurăm că politicile fiscale nu sunt folosite pentru schimbarea normelor de concurență. Concurența uh, poate funcționa în continuare în mod adecvat. Este o abordare de asemenea importantă și în ceea ce privește sectorul bancar, în BRRD, există o oportunitate deschisă de a avea fonduri de rezoluție, de a interveni intervenții statale, însă respectându-se anumite norme și aceste chestiuni trebuie să fie uh, Uh, salvgardată de Parlament. O chestiune care lipsește este cea energetică. Ideea Gazpromului și mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc, Tibor Șani. Mulțumesc, domnule președinte. Politica Uniunii Europene în domeniul concurenței este un instrument uh, foarte important pentru o bună funcționare a pieței unice a Uniunii Europene și mulțumită uh, Parlamentul European și mulțumită Comisiei Europene, în mod special, doamne comisar Vestager, am obținut deja atât de multe rezultate pozitive în ultimii ani. Aș dori să vă aduc aminte una din uh, inițiativele pozitive în acest sens, o inițiativă S&D, care poate fi un instrument foarte eficace pe viitor de, de respectarea legii de către autoritățile naționale competente. Această inițiativă a fost convenită în raportul din 2016 de care m-am ocupat eu, care uh, cere ca normele de concurență să nu fie mai importante decât uh, politicile sociale. Și uh, revenind la raportul actual, cred că domnul Raymond s-a chitat de cea mai importantă sarcină. Știm cu toții că acest raport uh, este limitat din punctul de vedere al uh, cuvintelor pe care le poate folosi, dar domnul Raymond a reușit să identifice câteva aspecte importante legate de concurență. Fără a intra în detalii prea, prea mari, vă pot confirma faptul că și grupul meu uh, politic susține concurența echitabilă și în domeniul de mediu și consideră că economia digitală trebuie să fie reglementată în mod adecvat nu am avea nimic împotrivă dacă am introduce aici și domeniul energetic, așa cum a spus antevorbitorul meu. În plus, mi se pare foarte important să avem o aliniere a obiectivelor politice, fiind vorba de promovarea inovării, garantarea locurilor de muncă de calitate, protejarea consumatorilor, întărirea pieței unice, mai ales piața unică digitală și Uniunea Energetică. Am menționat deja în urmă cu 2 ani și reiterez acest lucru, faptul că avem nevoie de mai mulți pași pentru a completa piața unică cu o unică fisc- uh, cu o uniune fiscală, ceea ce nu ar uh, face decât să echilibreze concurența pe plan european. În același timp, domnule președinte, Comisia Europeană cred că ar trebui să clarifice normele care guvernează ajutor, ajutoarele de stat în domeniul uh, financiar. Și aș dori să mai insist asupra unui singur lucru. În continuare, sunt convins că Parlamentul European ar trebui să primească competențe de codecizie în domeniul concurenței. Drept urmare, vom cere din nou modificarea în acest sens a tratatelor. Sunt sigur că vom avea o cooperare rodnică cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră și sper că vom găsi compromisuri care să reflecte diferitele abordări pe care le avem. Însă obiectivul general pe care trebuie să-l avem este să ușurăm viața oamenilor și a întreprinderilor. Mulțumesc! Mulțumesc din partea ECR Sander Lunes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îl înlocuiesc pe Robert Zila, care își cere scuze pentru faptul că nu poate fi uh, prezent. Dumnealui salută eforturile uh, raportorului, salută acest raport. Două puncte sunt importante pentru noi. Pentru raportorul nostru, este foarte uh, important. este foarte important concentrarea raportorului pe deficiențele sectoriale și nu pe Uh, anumite țări. Cred că astfel raportul este mai cuprinzător și se axează pe problemele sistemice. În plus, concentrarea pe economia digitală în raportul de acest an este un lucru bun. În același timp, Roberts ia notă de faptul că uh, se referă la faptul că există și alte sectoare și cazuri care ar fi trebuit să fie incluse în acest raport. De exemplu, sectorul transportului în general și în mod specific uh, piața rutieră și a transportului feroviar. De asemenea, în contextul sectorului energetic, așa cum a menționat domnul Höckmark, se pun întrebări legate de concurențe de, de concurență loială, anumite practici de piață la care recurge Gazprom și o remarcă personală a domnului Zile ne bucură faptul că acest raport nu devine un uh, raport uh, fiscal, ci uh, rămâne unul dedicat concurenței și este de lăudat abordarea raportorului din acest punct de vedere. Și apoi, în legătură cu aliniatul 9, Robert apreciază faptul, dacă nu, dacă nu mă șel, depusesem și eu un amendament anul trecut nu știu dacă doamna, Festa, doamna comisar Festager ar fi trebuit să examineze impactul dăunător a, al politicii Băncii Centrale Europene de relaxare cantitativă și ne, mă bucură faptul că la acest nivel înalt putem să purtăm această discuție. Și mulțumim raportorului uh, din partea verzilor pentru acest lucru. Mulțumesc că nu văd alți raportori din umbră. Avem pe directorul adjunct de la Digi Competiție, Carles Estevan Moso, pentru câteva precizări. Bine ați venit, vă dau cuvântul. Din păcate, vă cer să fiți foarte succint, pentru că mai avem un punct pe ordinea de zi. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. În primul rând, felicitări și mulțumiri raportorului pentru acest proiect de raport. Mulțumesc întregii comisii, comisii pentru sprijinul puternic pe care îl dă respectării normelor uh, de concurență. Cred că raportorul, pe bună dreptate, s-a concentrat pe câteva priorități cheie. Înțelegem prea bine provocările pe care le aduce cu sine digitalizarea în domeniul uh, politicilor de concurență. Apar noi oportunități, uh, dar și noi riscuri. Deja ținem cont de chestiunile care depășesc domeniul concurenței și al prețurilor. Încercăm să înțelegem, de exemplu, care ar putea să fie impactul unor fuziuni asupra modului în care sunt folosite datele în acest domeniu. Apple Shazam este un exemplu bun în acest sens de a încerca cum sunt folosite datele și știți că există și alte cazuri de platforme unde uh, investigăm. Doamna comisar Făstagăr a anunțat deja acest lucru, lansează o reflexie, un proces de reflexie la care participă un grup de experți care va prezenta rezultatele activității privind digitalizarea în uh, primăvara anului viitor. În ianuarie va fi organizată o conferință importantă pe acest subiect. Am demarat deja și o consultare publică pe acest subiect. Am primit 100 de răspunsuri până acum și ne bucură și implicarea Parlamentului European în această dezbatere. Dacă nu cumva trebuie să ne adaptăm normele pentru a face față provocărilor aduse de digitalizare. Ați menționat de asemenea impactul anumitor practici concurențiale asupra mediului înconjurător. dintr-un anumit punct de vedere și atunci când vegem la respectarea normelor. Ne, ne, ne, ne preocupă acest lucru. V-ați, v-ați uh, referit la examinarea fuziunii um, achiziționării Monsanto de către Bayer, Bayer și când avem asemenea monitorizări, nu ne limităm doar la prețuri, dar și uh, ne gândim la impactul uh, asupra inovării. Dacă apar produse mai uh, um, sănătoase care au un impact mai redus asupra mediului conjurător, astfel încât inovarea să nu fie Uh, redusă în acest domeniu și pentru a putea continua obținerea unor produse sănă, sănătoase. Așa cum a explicat deja doamna comisar în prezentarea dumnei, trebuie să facem distinție între domeniile unde politica de concurență poate să funcționeze mai bine. Poate uneori uh, o intervenție de reglementare ar fi opțiunea de preferat pentru protejarea unor uh, indici de referință de mediu mă opresc aici și vă stau la dispoziție pentru orice alte întrebări ați avea. Vă mulțumesc! Mulțumesc Comisiei! Foarte pe scurt dau din nou cuvântul raportorului. Mulțumesc în primul rând PPE-ului și ECR-ului pentru că au insistat asupra chestiunii energetice. Și noi suntem preocupați de anumite comportamente care nu respectă concurența loială și așteptăm sprijin din partea dumneavoastră uh, când vine vorba de uh, efectele externe ale emisiilor de dioxid de carbon care afectează în mod negativ concurența pe piața energetică uh, datorită faptului că efectele externe ale energiei nucleare sau obținute din combustibil fosil nu se reflectă în prețul final. Am auzit uh, cele spuse de tine, Hockmar, vis-a-vis de platforme și sunt, uh, sunt uh, de acord cu tine. Platformele deschid piețe, le eficientizează, deci nu avem nimic împotriva acestor platforme. Însă, nu putem ignora faptul că în anumite subpiețe a apărut de facto un monopol sau un oligopol, ceea ce poate duce la închiderea unor piețe, la manipularea piețelor respective, poate duce chiar și la practica cămătăriei și sper că grupul dumneavoastră politic va apăra interesele hotelurilor de mici dimensiuni împotriva unor taxe de 50% a cifrelor de afaceri percepute pe platforme cum ar fi Booking sau alte asemenea platforme. În asemenea, dom- în asemenea domenii trebuie să ne asigurăm că asemenea taxe nu ajung să, de- să se asemene prea mult cu cămătăria. Și comisiei, mă adresez comisiei, sper că analiza dumneavoastră a ținut cont și de impactul uh, fuziunii Bayer-Monsanto și în alte domenii. Domnul președinte, mai avem și un alt, un alt punct pe ordinea de zi. Îmi cer scuze. Termenul limitat de depunere a amendamentelor este 26 octombrie, 19 noiembrie le vom discuta, 37, apoi, și acum trecem la raportul BC, Gabriel Mato, vă rog. I continue with in my mother tongue. Ya, como decía, tuvimos la primera reunión de ponentes la semana pasada, hemos empezado a trabajar, tono muy constructivo. Am avut o reuniune de a raportorilor din umbră săptămâna trecută. Am avut 30 de amendamente care mergeau în direcții destul de opuse. Am încercat să mențin o linie pozitivă în linia muncii PCE să nu uităm că 2017 a fost un mare an în care s-a cres, ritmul de creștere a fost mult mai rapid și că aceste uh, rezultate au fost în parte datorită reformei BCE și a reformelor structurale din statele membre. Uh, datele Eurostat sunt acolo și arată că merg în direcția cea bună cu o creștere de 2%, și cu o rată a șomajului de 7%, ceea ce este foarte bine. Trebuie să fim precauți în legătură cu anumite incertitudini, cum uh, sunt, de exemplu, Brexit și populismul și protecționismul. Trebuie să garantăm că uh, vom continua pe această cale pe, spre crearea de locuri de muncă menținem o scenă publică, o, trebuie să menținem un mediu uh, oportun pentru investiții și de aceea trebuie să garantăm că politica monetară va atinge la obiectivul de a stabili, uh, de a asigura creditarea IMM-urilor care sunt coloana vertebrală a economiei uh, europene.